przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Stimați colegi, aș vrea să vă rog să luați loc. Pentru Ah, Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Mulțumesc. Deschidem așadar sesiunea plenară care a fost suspendată pe 7 aprilie 2010. Vă rog să luați loc în aulă. Am început acum sesiunea noastră plenară, acum câteva secunde. Doamnelor și domnilor, procesul verbal al reuniunii din 7 aprilie a fost deja repartizat. Aveți comentarii, văd că nimeni nu dorește să facă niciun comentariu și declar de aceea adoptat procesul verbal al acestei sesiuni.